Sí. Buenas tardes. Vamos a continuar la sesión. Bună ziua tuturor! Reluăm lucrările noastre și trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, referitor la prioritățile președinției croate în ce privește regulamentul privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice. Și vom da cuvântul domnului Iosip Bilaver, secretar de stat în Ministerul pentru Transportul și Infrastructură din Croația, care este ministerul responsabil pentru acest regulament privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice. Acesta este regulamentul referitor la dreptul la uh, viață privată în comunicare electronice. În Croația, Ministerul acesta pentru Transportul și Infrastructură este autoritatea competentă. În timp ce Ministerul pentru Justiție și Ministerul de Interne se ocupă de alte aspecte ale protecției datelor, și vor veni în comisia noastră libe abia săptămâna viitoare pentru a discuta restul aspectelor legate de protecția datelor. Propunerea regulamentului referitor la viața privată în uh, comunicații electronice a fost uh, prezentată de Comisie în ianuarie 2017, iar Comisia Libe și-a adoptat poziția în octombrie 2017 pe marginea textului, poziție aprobată în plen. Acum, ca să complicăm un pic și mai mult lucrurile, e bine, la Consiliu subiectul este tratat de grupul de lucru pentru telecomunicații, care nu este compus din aceiași reprezentanți din partea statelor membre, ca, precum cei care se ocupă de uh, regulamentul pentru protecția datelor personale. Așa că asta e situația, diferiți uh, diferite entități au lucrat pe subiect și, din păcate, s-a ajuns, uh, nu s-a ajuns la un acord pe o, o uh, s-a ajuns la un acord abia sub președinție finlandeză. Președinția croată s-a uh, voluntariat pentru a ne face o prezentare în ceea ce privește experiența sa în acest domeniu. Și mai mult decât atât, săptămâna trecută a fost prezentat un, a fost prezentat un aviz deosebit de important în ceea ce privește uh, retenția, reținerea datelor, stocarea lor. Uh, Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, domnule Bilaver, în comisia noastră. Vă urăm bun venit și vă dăm imediat cuvântul în așa fel încât să ne puteți face această prezentare, după care vom vedea care este situația și dacă eventual sunt întrebări uh, pe acest subiect. Bun venit și aveți cuvântul. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Doamnă prim vicepreședinte, stimați membri ai Comisiei, bună ziua tuturor și vă mulțumesc tuturor acelora care participați astăzi și vă manifestați interesul. Pentru mine e onoare să vorbesc astăzi aici, în Parlamentul European, în numele Ministrilor pentru Comunicații, Infrastructură și în numele președinției croate în Consiliul Uniunii Europene. Vă voi prezenta azi o parte a programului președinției croate pe partea de telecomunicații, lucrurile care sunt importante pentru această comisie. Mă numesc Josip Bilaver și sunt secretar de stat pentru transport și infrastructură, responsabil printre altele și de politicile de telecomunicații. Mi-am pregătit prezentarea și prezentarea priorităților în limba mea maternă, în croată, așa că voi continua în croată kao što znate hrvatsko predsjedanje dolazi u razdoblju velikih izazova za Așa cum știți, președinția croată intervine în niște vremuri pline de provocări pentru Uniunea Europeană. La începutul noului ciclu instituțional și legislativ. Programul președinției croate se bazează pe patru priorități importante. Conform orientărilor care apar în agenda strategică a Consiliului pentru 2019-2024 și în linie cu programul trioului, trioul format din România, Finlanda și Croația. Sloganul președinției noastre e o Europa puternică într-o lume plină de provocări. Cum vă spuneam, programul nostru se axează pe patru priorități. O Europa care evoluează, o Europa care conectează, protejează și o Europa care are influență. Cât de despre competențele comisiei acestea, o, acesteia, o Europa care protejează cetățenii. Aceasta este prioritatea noastră. Pentru telecomunicații, prioritatea importantă e Europa care conectează. Cât despre subiectul prezentării mele, acesta are de-a face cu regulamentul privind viața privată pe internet. E o inițiativă care a mai rămas de făcut pentru creșterea încrederii în piața unică digitală, așa cum ați putut să auziți în partea introductive. Inițial, ne-am propus ca acest regulament să intre în vigoare odată cu GDPR-ul, însă lucrurile nu s-au întâmplat așa. Propunerea cu privire la acest regulament este cea care a rămas în procedura legislativă în timp ce GDPR-ul se pune în aplicare de o vreme. Președinția noastră este cea de-a șaptea președinție care își dorește să progreseze pe dosar. Predecesorii noștri au făcut multe eforturi să se ajungă la un compromis, să continue procesul legislativ și negocierile interinstituționale să înceapă. Aș dori să Continuăm eforturile președinției finlandeze, care a încercat să ajungă la o abordare generală pentru textul de compromis. Cu toate acestea, propunerea nu a fost acceptată la nivel de coreper, astfel încât am ajuns în situația în care trebuie să redeschidem discuțiile pe tot ce a rămas de discutat și să încercăm să ajungem la un acord. Întrebările rămase fără răspuns sunt unele dificile țin de elemente de bază ale propunerii și anume relația cu GDPR-ul. Se face o distinție clară între domeniul de aplicare al GDPR-ului și domeniul de aplicare al regulamentului privind viața privată pe internet. Și mai mult, mai există și alte chestiuni deschise care au de-a face cu granturile pentru procesare, protecția echipamentului uh, folosit, apoi utilizarea cookie-urilor pentru colectarea de date la vizitarea paginilor pe internet. Apoi mai există o chestiune deschisă și anume dispozițiile instituționale, posibilitățile pe care le au diferitele autorități naționale de a se ocupa de punerea în aplicare a regulamentului. Sunt lucruri care nu apăreau inițial în propunere, au apărut pe timpul discuțiilor, de exemplu subiecte cum ar fi eliminarea conținutului în care apare abuz sexual asupra copiilor, apoi datele care sunt stocate în comunicare în domeniul luptei împotriva infracționalității. Vedeți că sarcina noastră nu e una facilă, vom continua să discutăm despre diferitele obstacole care mai există pentru acest regulament și vom încerca să găsim soluții potrivite. Sunt convins că avem cu toții aceleași obiective și anume să avem un regulament prin care care să ne asigurăm că există standarde înalte pentru protecția cetățenilor noștri, să avem standarde clare și certitudine juridică pentru cetățeni și pentru industrie trebuie să existe suficient spațiu de manevră pentru inovare și dezvoltare. Cât despre alte priorități, ce vă pot spune e că vom continua să cooperăm cu Comisia, astfel încât să ne asigurăm că există o conectivitate și că există o piață unică digitală. Utilizarea rețelelor 5G este o altă prioritate. Considerăm că concluziile Consiliului adoptate sub președinția finlandeză sunt relevante și vom încerca să le punem în aplicare. Mai există noi inițiative, cum ar fi inteligența artificială. Acolo așteptăm propunerea Comisiei care va, ne va parveni sub forma unei carte albe unei, și dorim să discutăm despre viitoarea legislație. Vrem să ne asigurăm că toate activitățile noastre se vor alinia cu pactul ecologic și cu nevoia de a face o schimbare spre o economie neutră din perspectivă climatică. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte concretă și subțintă. Și alături de noi avem pe doamna Zipel, care este raportor, după care vom da cuvântul colegilor, deputați și deputate care doresc să intervină și care sunt uh, raportori din umbră. Doamna Sipel, aveți cuvântul mai întâi, vă rog, ca și raportor. Thank you very much and, uh... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc președinției croate pentru această prezentare. Pe scurt, vreau să mă refer la dezbaterile pe care le-am avut în această dimineață. Parlamentul, în contextul unei discuții despre conținutul terorist online și probele electronice, a fost acuzat că blochează dosare și că este în mare întârziere, ceea ce nu e adevărat. Noi ne luăm munca foarte în serios. Pe de altă parte, nu a fost uh, auzită poziția Comisiei față de Consiliu, care chiar este lent. Consiliul trebuie criticat. Dacă am ascultat eu bine, ați spus că sunteți cea de-a șapta președinție care are de-a face cu regulamentul e-privacy și tot nu se găsește o soluție, nu se găsește un răspuns. De asemenea, ați indicat în mod corect că atunci când uh, s-a prezentat acest dosar, Comisia s-a gândit că este doar o frate mai mic al GDPR. Deci este foarte ușor de adăugat la normele GDPR, GDPR și asta din două motive. Pentru că directiva e-privacy care există deja a fost pusă în aplicare în moduri extrem de diferite, adesea incorrecte, motiv pentru care s-a simțit nevoia unui regulament. Celălalt motiv directiva nu mai este actuală. De pildă, a fost nevoie de condiții egale pentru toată lumea, pentru companiile de telecomunicații și, bineînțeles, pentru toate serviciile. Aceasta era ideea de bază. Ideea mai largă era ca pe lângă GDPR să protejăm confidențialitatea comunicațiilor, deoarece acesta este un drept fundamental. Statele membre însă nu reușesc să înregistreze niciun progres pe această cale și în loc să vă concentrați pe elementele cheie ale e-privacy, la Consiliu înțeleg că se introduc aspecte noi ca să ne îngreunați și mai mult viața. În ce privește retenția datelor, e bine, dacă statele membre vor să existe retenția datelor, de acord, dar nu aveți decât să veniți cu legislație nouă, să vină Comisia cu o propunere nouă. Dar nu puteți face asta printr-un act de reglementare deja adoptat. Auzim de asemenea că statele membre vor să introducă excepții la dreptul de protejare a confidențialității, pentru că avem pornografie, abuz sexual, copii care trebuie protejați, pentru astea trebuie excepții. Nu, astea sunt infracțiuni grave pe care trebuie să le abordăm, dar nu printr-o lege care este menită să protejeze confidențialitatea comunicațiilor. Veniți cu un alt dosar. Dacă aveți probe că cineva face astfel de fapte, are legături cu astfel de infracțiuni, atunci procurorul sau judecătorul poate să decidă că, într-adevăr, în acel caz se poate acorda o excepție de la e-privacy, dar nu se poate impune o excepție atât de generală într-un regulament care vorbește despre confidențialitatea comunicațiilor. Acesta fiind scopul. Acum, pe lângă criticile pe care le-am menționat, aș vrea să văd în sfârșit o decizie de la Consiliu, să putem începe trilogul pe acest dosar atât de important. Iar dacă Comisia nu e în stare să-și asume nimic, poate Consiliul. Pentru că și în trecut am avut uh, cazuri în care autoritățile de supraveghere au constatat că GDPR și directiva pentru e-privacy duce la situații ilegale. Și au început, s-a lansat deja procedura de infringement împotriva unora. Iar dacă comisia nu este în stare să-și asume până la capăt, Poate Consiliul o va face, poate statele membre vor fi dispuse să accepte în sfârșit să ia o decizie în legătură cu e-privacy decât să tot vedem înmulțindu-se numărul de proceduri de infringement. Poate așa punem presiune pe statele acelea care nu vor să meargă mai departe. Mulțumesc! Gracias, señora Sipel. Como ponen... Mulțumesc, doamnă Zipel, vă mulțumim pentru intervenția noastră ca și raportor și eventual doamna Intveld, dacă dorește să intervină ca raportor din urmă din partea Renew. Yes, thank you, Chair. I... Mulțumesc, doamna președinte. Eu am să fiu succintă. Sunt de acord cu ce a spus doamna raportor. Este într-adevăr eh, enervant că tot așteptăm de 2 ani în decembrie 2017, dacă nu mă înșel, am adoptat acest text și um, m-aș bucura foarte mult să văd Consiliul că face o treabă bună, dar suntem într-o situație ridicolă. Consiliul nu își asumă responsabilitatea pe care o are de legiuitor, ca în multe alte cazuri, și atunci când Consiliul nu poate să cadă de acord, Comisia este dispusă să retragă propunerea ceea ce nu se întâmplă și în cazul Parlamentului. Noi ne-am făcut treaba, iar acum Comisia este gata să facă abuz de competențe și să ierte Consiliul. Pe mine mă interesează nu doar fondul acestor probleme, ci și ce fel de majoritate se creează acolo la Consiliu observ că în Consiliu tendința este să se refuze aplicarea tratatului de la Lisabona și um, tocmai de asta nu se poate folosi majoritatea, ci unanimitatea se preferă întotdeauna. Din uh, 2018, de când ne-am adoptat poziția, s-au întâmplat multe în lume și am cunoscut tot felul de situații în care datele sunt uh, manipulate și se face abuz pentru influențarea legilor. Cambridge Analytica este un exemplu. Chiar dacă Parlamentul adoptă o poziție prin care se conferă o protecție extrem de înaltă, nici măcar noi nu cred că ne putem gândi la toate situațiile care pot să apară. La doi ani după ce Parlamentul a adoptat acest text, poziția noastră, iată, se confirmă. Sper ca miniștrii din Consiliu să fie la fel de conștienți de lucrurile care se petrec în lume și sper să adopte ca primă prioritate măsuri pentru protecția cetățenilor, societății și democrației noastre. Mulțumesc! Invelt. Mulțumim foarte mult, doamna Intveld, și în numele verzilor, cred că va interveni domnul Patrick Reier. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. As... Mulțumesc, doamna președinte. După cum au spus colegele mele, de ce avem acest instrument juridic e-privacy? Pentru a asigura confidențialitatea comunicațiilor, pentru a acorda acest nivel special de protecție. Nu e vorba de o aliniere cu GDPR. E vorba despre un nivel sporit de protecție, pentru că comunicațiile electronice sunt atât de predispuse la a fi interceptate. Realitatea este însă că metadatele, contactele, navigarea noastră pe internet, tot ce facem, este monitorizat și exploatat la scară largă. Sunt amenințate sursele jurnaliștilor, securitatea noastră tuturor, sunt manipulate opiniile. Am văzut cazul Cambridge Analytica și celelalte. Deci, poziția Parlamentului este că trebuie să-i protejăm mai bine pe cetățeni împotriva colectării și exploatării metadatelor. Pentru că, dacă tot ați menționat protecția climei, am uh, economisit foarte multă energie dacă nu am avea un consum atât de mare al internetului. Mi se pare că directiva e-privacy este diluată pentru că avem uh, colectarea în masă a datelor din Vedem, bineînțeles, un lobby puternic din partea industriei de profil care dorește opusul la ceea ce ne dorim noi. Cenzurarea și filtrarea mesajelor private, după cum uh, ați menționat, Gândiți-vă ce-ar fi dacă poșta ne-ar deschide scrisorile personale ca să se asigure că nu există nimic ilegal în ele. Vi se pare acceptabil că într-o democrație cineva să deschide toate mesajele personale în caz că nu mi se pare și nu cred că vreau să trăiesc într-o astfel de societate. La fel ca la metadatele, pentru că spuneți că se deschide o portiță către retenția în masă, retenția totală a datelor, adică orice apel telefonic, orice conexiune la internet a unui cetățean nevinovat care nu bănește nimic, de fapt a unei populații întregi, totul va fi monitorizat și acestea sunt măsuri care au fost invalidate în mod repetat de către Curtea Europeană de Justiție ca încălcând drepturile fundamentale ale omului. Nu putem deschide o portiță pentru așa ceva în directivă. Închei prin a spune că ne vom opune vehement oricărei încercări de a dilua nivelul existent de protecție garantat de directiva e-privacy. serviciile OTT sunt oricum închi- incluse în regimul de protecție. Deci dacă vreți să modificați ceva, trebuie să fie în sensul unei protecții mai bune a cetățenilor împotriva astfel de interceptări. În numele del grupo... Mulțumesc și din partea GUE, doamna Cornelia Henst, cred. Vă rog, aveți cuvântul. Dank. Ja, uh... Vă mulțumesc. Cred că acest dialog e unul foarte important. Mă bucur că îl purtăm, deși nu mi era foarte clar cu ce, cum începem, dar atunci haideți să mă adresez președinției croate acum. Mă întorc la e-privacy. Aș dori să știu de ce nu se înaintează în Consiliu. Care e problema? care sunt punctele spinoase. Sau veți îngropa totul, veți spune lăsăm totul deoparte, facem ceva diferit, oricum ar sta lucrurile, aș dori mai multe informații din partea dumneavoastră. Și apoi aș mai spune încă ceva. Vorbim pe de-o parte că dorim să luptăm împotriva terorismului, că dorim să facem cât de multe pentru internet, măsurile juridice care să fie mai bine puse în aplicare, avem nevoie de date, de metadate, vorbim de industria 4.0, cantități uriașe de date de care avem nevoie, date cantități uriașe de date și mie îmi lipsește tot mai mult următorul fapt, și anume în aceeași manieră să vorbim și despre protecția datelor cu caracter personal. Și să nu inventăm ceva ce trebuie să fie apoi relativizat și așa mai departe. Ar fi o mare problemă, cea pe care pot să o constat acum. Dacă ați putea să ne spuneți mai mult, există acum acest dezechilibru între unde e nevoie de date care să fie colectate și protecția datelor cu caracter personal. E un dezechilibru care tot crește și pot să constat acest lucru, mai ales în cadrul Consiliului. Pot să văd că există multe poziții contrare față de ceea ce am hotărât noi în Parlament. Supravegherea. Supravegherea a ajuns la niște cote inimaginabile. Nu ne-am fi gândit la așa ceva la început. Și sunt afectați toți cetățenii noștri. Și atunci mă întreb, avem GDPR-ul, avem hotărârile curții și atunci cum reușim să readucem acest echilibru de care e nevoie? ce veți face astfel încât să fie bine contrabalansate ambele dimensiuni și anume datele care trebuie să fie colectate, de exemplu când vorbim de terorism, de fapte penale și această relație pe care o are colectarea de date cu protecția datelor, datele care sunt colectate tot timpul. Unde vor cădea accentele dumneavoastră? Mi se pare important. Sí, muchísimas gracias. Nos ha solicitado... Mulțumesc foarte mult. Din partea PPE a cerut să ia cuvântul colegul Kessler. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să-i mulțumesc și secretarului de stat pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o legat de prioritățile președinției croate. Am să vorbesc acum în limba croată. Svjesni smo eh, mnogih rasprava koje se vode sunt la curent cu discuțiile care se poartă în prezent pentru adoptarea de reglementări noi prin regulamentul e-privacy. Totodată știm că o bună parte a acestei dezbateri este de fapt generată de recent uh, introdusul GDPR. Știu că e nevoie de reguli pentru ca toți uh, cei care utilizează comunicațiile electronice să se poată bucura de cel mai înalt standard de protecție a vieții private. Totodată trebuie să creăm și un mediu sigur pentru aceste tehnologii noi, pentru a minimaliza orice posibilitate de utilizare malițioasă. Mă gândesc mai ales la copii care sunt o categorie vulnerabile și care uh, folosesc uh, tot mai mult aceste tehnologii noi. În contextul acestei dezbateri, Croația a înaintat o propunere și a spus că continuă să lucreze la acest regulament uh, privind viața privată și să găsească soluții. În contextul acesta, întrebarea mea este următoarea. Ce planuri concrete aveți pentru a debloca acest dosar, această propunere și ce veți face pentru a obține un acord între statele membre și Parlament, dat fiind că în Consiliu 15 state membre se opun. Mulțumesc! E, queremo... Mulțumesc! Dorim să spunem că și Comisia are dreptul să intervină, cu atât mai mult cu cât uh, a existat și o întrebare directă adresată Comisiei. Comisia dorește să ia cuvântul? Da? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, gracias. Um, I think... Mulțumesc. Da, avem de făcut unele observații la spuse. Comisia sprijină ferm obiectivele de protejarea confidențialității, confidențialității comunicațiilor tuturor comunicațiilor, inclusiv cele electronice. În al doilea rând, Comisia nu vrea să critique Consiliul. Dacă dosarele durează mai mult în Consiliu, n-aveți decât să întrebați președinția. De câte ori uh, am uh, tot spus noi în grupurile de lucru că statele membre ar trebui să cadă de acord și să vină cu abordare generală. La reuniunile uh, Coreper și la reuniunile Consiliului de Miniștri am spus asta de nenumărate ori, deci nu acceptăm această critică. Acum, dacă Comisia nu supraveghează punerea în aplicare, păi chiar anul trecut Comisia a întrebat statele membre în ce fel modul în care pun ele în aplicare directiva e-privacy este și dacă este compatibilă cu GDPR. Au existat câteva cereri de clarificare, dar în orice caz vă asigur că Comisia își face treaba și urmărește ce se întâmplă în statele membre. Și în fine, dacă Comisia se retrage, deocamdată Comisia n-a retras nimic. Și cred că este clar din declarațiile comisarului că acest dosar este un element foarte important pentru piața unică și noi vom continua să colaborăm cu președinția Consiliului Parlamentul pentru ca acest dosar să fie finalizat. Señor Bilaver, tiene usted... Eh... Mulțumim foarte mult și acum, uh, domnul Bilaver, puteți să răspundeți la întrebările și observațiile ce au fost formulate. Vă rog. Najprije, vama na Mulțumesc tuturor celor care au făcut observații și um, pentru că ați participat la această dezbatere, dacă putem să-i spunem dezbatere, nu? Au fost mai mult decât întrebări. Deci mulțumesc tuturor celor care au comentat și uh, s-au implicat în dezbatere. A reieșit clar cât de dificil este acest dosar și cât de dificil va fi să găsim o soluție. Toate îndoielile exprimate astăzi aici nu sunt uh, ușor de soluționat. Știm de ce și președințiile anterioare au eșuat în găsirea unei soluții de compromis. Ce e important de subliniat este însă că nu ar trebui să ne acuzăm unii pe alții. Să nu acuzăm nici Comisia, nici Consiliul, nici Parlamentul, în niciun sens, pentru că noi suntem aici pentru că avem același scop. Toate cele trei instituții vor să protejeze viața privată. Asta duce la creștere economică, la investiții și inovare. Tot ce ne desparte este formula prin care să realizăm acest obiectiv. Cred că trebuie să găsim uh, să fim un pic alchimiști, pentru că până acum nu am găsit formula necesară. Ar fi, cred, uh, imprudent din partea noastră să promitem că vom reuși, dar măcar putem promite că vom face tot ce ne stă în puteri. Vom uh, ține seamă de dezbaterea de astăzi, de toate argumentele formulate și de discuțiile pe care le avem în Consiliu. În decembrie le-am dat ocazia celor 15 state membre care se opun să ne spună de ce se opun. Iar în februarie vom încerca să realizăm acest echilibru între protejarea vieții private și nevoia de inovare și de creștere economică. Deci noi în februarie vom uh, prezenta următoarea variantă a compromisului și în dialogul pe care îl vom avea cu statele membre, vom face tot ce putem pentru a obține un acord. Pentru ca această temă importantă să înainteze, să reușim să obținem progresul de care, din păcate, predecesorii noștri nu s-au putut bucura. Am fost concis în prezentarea mea. Cu toții știm, de fapt, ce avem de făcut în timpul care ne rămâne. Vreau să vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru observații, pentru întrebări și o să ne vedem curând cu soluții precise. Mulțumesc! Pues muchísimas gracias y deseamos que efectivamente. Mulțumim foarte mult și, într-adevăr, vă urăm ca acest uh, semestru să reprezinte un pas înainte real în deblocarea acestui dosar foarte important. Mulțumim foarte mult, domnule Bilaver, pentru prezență, mulțumim și echipei dumneavoastră. Mulțumim! Eh, vamos a esperar cinco minutos antes de empezar. O să mai așteptăm încă 5 minute înainte să trecem la următorul punct, așa că vă puteți odihni un pic. Bien. Eh, queridos colegas. Foarte bine, dragi colegi, haideți să începem cel de-al 13-lea punct de pe ordinea noastră de zi. E vorba de problemele tehnice și judiciare legate de datele de telecomunicații în Danemarca și utilizarea dovezilor electronice eronate în condamnările penale după cum bine știți, informarea publică din august 2019, care arăta faptul că autoritățile daneze au anunțat faptul că 1700 de sentințe din partea tribunalelor uh, penale pronunțate încă din 2012 urmau să fie revizuite din cauza erorilor din sistemul de uh, telecomunicații. Evident, acest lucru este uh, o veste cu tremurătoare și astfel s-a adresat o întrebare parlamentară Comisiei Europene care se pare că nici până în prezent nu a primit un răspuns. Și astăzi, în comisia noastră, îl avem alături de noi pe directorul Asociației pentru Politica IT din uh, Danemarca și pe directorul responsabil cu protecția vieții private și vrem să aflăm care sunt măsurile ce au fost luate de către autoritățile daneze. Vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația comisiei noastre, Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. Vă mulțumim pentru participarea la ședința noastră și mai întâi am să dau cuvântul domnului Jesper Land, directorul Asociației pentru Politica IT din Danemarca, ce va fi în măsură să ne ofere o primă explicație pe marginea acestui dosar. Aveți la dispoziție maxim 10 minute, domnule Jesper Lund. Sper că nu am greșit pronunția. Vă mulțumim pentru prezență, aveți cuvântul. Um, <clears throat> dear members of the Civil Liberties Committee, thank you for... Stimați membri ai LIBE, vă mulțumesc pentru invitația adresată pentru a prezenta acest caz în fața dumneavoastră. E vorba de o organizație civilă, a societății civile, care militează pentru libertate în rândul uh, asociațiilor mediatice. Colaborăm de asemenea cu alte organizații similare din Uniunea Europeană. Intenția noastră este să avem acces uh, din partea autorității, accesul acordat autorităților la informații din telecomunicații e o realitate. Și astfel, foarte multe concluzii precise pot fi trase în funcție de indivizi, spre exemplu, uh, locul temporar de reședință și multe alte informații personale. Accesul la aceste telecomunicații, la aceste informații din telecomunicații, partea autorităților de punere în aplicare a legii pun probleme în materie de protecția datelor personale și acest lucru este recunoscut în decizia Curții Europene de Justiție și o îngrijorare deosebită apare dacă datele utilizate de către uh, aceste organe de aplicare a legii sunt eronate sau au fost alterate de către aceste uh, entități. Și în acest caz, autoritățile de punere în aplicare a legii pot ajunge la concluzii eronate Uh, continuând să creadă că profilul sau comportamentul definit uh, este corect. Iar acest lucru pune probleme în cazul dosarelor în care există urmăriri penale. Aceste aspecte, felul în care sunt utilizate informațiile din telecomunicații de către autorități, nu au, fost, nu au făcut obiectul unor dezbatere aprofundate și uh, de multe ori se consideră că aceste informații din telecomunicații sunt corecte, dar, uh, și că, dar de fapt acestea sunt gestionate fără niciun fel de implicare omenească. Și uh, e foarte greu de știut exact ce s-a întâmplat în Danemarca, având în vedere că această problemă e pe o scară foarte largă și datează de mulți ani. Problema a fost descoperită în noiembrie 2018, dar s-a făcut cunoscută publicului doar în 2019 au uh, fost, s-au derulat mai multe anchete care pe treptat au uh, uh, adus la lumină amploarea problemei. Peste 10.000 de astfel de anchete polițienești ar fi putut, se pare, să fi fost afectate de aceste fluxuri eronate. Și aceasta încă începând din 2012. E vorba de uh, 10.000 de dosare care astfel ar fi fost uh, accesate. La jumătatea lui august 2019 au fost publicate informații despre aceste informații eronate și s-a instituit un moratoriu referitor la utilizarea acestor date în anchete în etapa pre instanță și, de asemenea, și în etapa de instanță, în fața unei curți. Acest, uh, această utilizare a fost temporar uh, suspendată. Acum, ceea ce anume exact s-a întâmplat în Danemarca poate fi găsit în raportul ce a fost publicat în octombrie 2019. Raportul a fost comandat de către Autoritatea de Poliție daneză. Acum, pe scurt, erorile din telecomunicații au fost, uh, uh, pare uh, introduse de către poliție după obținerea acestor informații din telecomunicații și operatorii au trimis aceste informații în diferite formate, uh, iar sistemul IT care a fost utilizat a încercat să armonizeze toate aceste elemente, ceea ce a dus la apariția unor erori care au influențat, au în mod eronat anchetatori. Iar rezultatul final este că dosarele fie erau incomplete, fie lipseau anumite uh, dovezi, fie apăreau erori uh, care rezultau din uh, telecomunicații. De multe ori, sistemele IT alterau poziția de geolocalizare pentru comunicațiile mobile. Și problema, așa cum am spus, este că au existat niște deficiențe la un nivel mai fundamental. Uh, sistemele actuale IT sunt depășite, sunt greu de uh, adus la zi și e nevoie de o dezvoltare a IT care să fie făcută în intern, deci de către poliția daneză. Înainte de decembrie 2018 nu erau niciun fel de practici administrative pentru controlul acestor date și acestor actualizări. Raportul a fost transmis Ministerului Justiției și au fost luate o serie de inițiative pentru a veni în întâmpinarea concluziilor. După două săptămâni, uh, interdicția acea temporară a fost ridicată și deci s-a reînceput utilizarea normală a informațiilor obținute din telecomunicații. Însă, cu siguranță mai rămân probleme în continuare, uh, în mod mocnit. După cum spuneam, infrastructura IT care este depășită, uh, și va fi în continuare depășită până când avem un, vom avea un nou sistem IT. Între timp s-au introdus verificări, dar nu știm dacă abordarea este suficient de eficientă având în vedere scara la care sunt utilizate aceste informații. Rămâne de văzut în continuare. Pentru a continua, avocații, procurorii, judecătorii, au uh, primit informări în scris în ceea ce privește utilizarea acestor informații din telecomunicații, în care se explică utilizarea de bază a acestor informații în cadrul anchetelor și felul în care se explică felul în care aceste date sunt uh, generate și se prezintă evident și neajunsurile sau limitările care există într-un alt fel de sistem. Bun, e un pas înainte, e un pas bun dar în continuare aceste device-uri mobile depind de uh, fiabilitatea turnurilor uh, uh, de acoperire și de multe ori e foarte greu să obții o localizare extrem de precisă care să poată fi incontestabilă. Deci au fost foarte multe critici față de poliție, față de procurori, față de anchetatori, mai ales când s-au utilizat astfel de informații de localizare mobilă. În rândul poliției s-a uh, creat o, un task force care trebuie să identifice eventualele dosare care ar fi, ar fi fost potențial afectate de astfel de erori. Și, de asemenea, s-a creat și un grup în cadrul Ministerului de Justiție care coptează și judecători. Iar munca aceasta este în continuare în derulare nu pot să vă prezint mai multe decât atât, dar cu siguranță că vom avea un audit pentru a determina exact care date precise mobile și au fost utilizate. Și atunci, poate că astfel de dovezi pe viitor, astfel obținute, ar putea complica uh, munca de zi cu zi a închetatorilor. Și în concluzie, m-aș referi la învățămintele pe care le putem trage din acest scandal. Mai întâi, trebuie să acordăm o atenție sporită riscului de erori în datele de telecomunicații atunci când acestea sunt oficial utilizate. Uh, e valabil pentru toată lumea, pentru procurori, pentru anchetatori, pentru avocați, pentru judecători și, de asemenea, este pertinent și în cadrul dezbaterilor referitoare la riscurile aferente. Să sperăm experiența daneză cu astfel de erori sistemice la o scară atât de mare, care e ceva unic, nu se va mai întâmpla niciodată în altă parte, fie în Danemarca, fie în altă țară din Uniunea Europeană. Dar mai sunt și alte surse de erori, cum ar fi o interpretare incorrectă de către organele de punere în aplicare a legii de asemenea, au fost astfel de cazuri și în Danemarca. Și întotdeauna trebuie să subliniem că aceste date sunt uh, generate într-un anumit context de furnizare a unor uh, servicii de telecomunicații și utilizarea lor de către autorități uh, e bine, datele nu erau prevăzute pentru astfel de utilizare. De asemenea, trebuie să ținem seama că abonamentele se bazează pe uh, pachete de date și nu pe apeluri individuale. Deci, există o serie întreagă de date astfel generate sub formă de pachet, mai mult decât atât. Tehnologiile se dezvoltă din ce în ce mai mult, vom avea noi rețele, noi sisteme și vom, avem speranța că vom avea servicii mobile care vor fi cu mult diferite de cele tradiționale pe care le cunoaștem acum. Și probabil că pe viitor va exista o astfel de posibilitate tehnologică pentru a demarca datele și pentru a avea utilizare secundară a lor. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc pentru atenție. Sí, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra en este momento al señor Christian Weiss. Mulțumim foarte mult și acum dăm cuvântul domnului Cristian Vises Vanberg, director responsabil cu protecția vieții private și șeful Centrului pentru Protecția Datelor din cadrul Poliției Naționale Daneze. Acum aveți ocazia să ne informați despre măsurile pe care le-ați adoptat, pe care urmează să le adapta, adoptați, în așa fel încât să soluționăm problemele uh, întâmpinate. Vă mulțumim pentru prezență și vă mulțumim pentru participarea la reuniunea noastră. Aveți cuvântul. Tak for ordet, fru formand, og, og tak for muligheden for at Vă mulțumesc, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și vă mulțumesc că am ocazia de a vă oferi informații astăzi cu privire la acest subiect în Danemarca. Trebuie să spun că e un subiect foarte important pentru toate autoritățile de poliție. Vorbim despre chestiuni care țin de dreptul penal danez și noi Trebuie să ne asigurăm că nevinovații nu ajung să fie judecați și pedepsiți. Trebuie să ne asigurăm că polițiștii utilizează corect probele și că primează prezumția de nevinovăție până la probe contractei. Au existat într-adevăr greșeli la conversia datelor din domeniul telecomunicațiilor. Nu exista o suficientă un suficient control al calității atunci, nu aveam suficiente informații, astfel încât să evităm asemenea greșeli. Înseamnă că exista o subreprezentare a ceea ce se întâmplă, rata de eroare nu a fost cunoscută de nimeni implicat în asemenea cazuri, vorbim de furnizori, de telecomunicații care nu au controlat datele timp de ani întregi. Au existat greșeli care au apărut, tot mai mult au fost folosite date care apoi nu erau recunoscute niciun fel de instanță nici de procuratură, nici de curți. Aici trebuie să accentuez faptul că întregul, întreaga problematică e deosebit de complexă și de aceea, în termen foarte scurt, nu vom putea să clarificăm toate aspectele. Există multe aspecte tehnice care țin de prelucrarea datelor de forțele de poliție. Există, colegi, chiar dacă avem colegi care sunt cu adevărat experți, însă trebuie să înțelegem și faptul că e un început, trebuie să vedem cum sunt livrate aceste date. În dreptul danez, poliția are dreptul să solicite astfel de date din partea furnizorilor de servicii de telecomunicații, pot să vadă ce SMS-uri s-au trimis cine, pe cine a sunat, care e numărul de telefon și pot de asemenea să afle unde a fost un anumit telefon mobil într-un anumit interval de timp. Pot să solicite și asemenea date. Apoi, Poliția poate să, deci, să ceară toate aceste informații centrelor de telecomunicații, poate să adreseze furnizorilor de telecomunicații să facă o asemenea solicitare și când se face o asemenea solicitare, atunci sunt descărcate date din rețele, sunt date brute pe care le primim noi de la aceste centre furnizorii sunt cei care nu trebuie să livreze datele într-un format standardizat polițiștilor. De aceea avem aceste date brute într-un anumit format și apoi polițiștii sunt cei care trebuie să facă conversia datelor pentru a fi utilizate apoi în materie penală. Polițiștii primesc în diferite formate asemenea date în Danemarca, date brute care urmează apoi să fie prelucrate. Cheat i form en bestemt datatype. Există mai multe rânduri, fiecare rând reprezintă o activitate, un anumit tip de date. Există un anumit tip de activitate din uh, aceste date brute, e nevoie apoi de o formatare și apoi totul ține de un turn de comunicații prin care a trecut SMS-ul. Datele ajung apoi la polițiști și apoi avem două seturi de date, datele brute și apoi datele care au trecut printr-o conversie. Aceste date care au fost transformate pot să vină din diferite surse. Centrele de telecomunicații din decembrie 2010 sunt cele care se ocupă de conversia acestor date brute, care apoi sunt date spre polițiști. Așa cum vă spuneam, uh, în mod normal ar trebui să existe același număr de rânduri ca la datele brute. Trebuie să fie livrat un set complet. În legătură cu acest subiect am descoperit mai multe cazuri în care existau diferențe între datele brute și datele care au trecut printr-o transformare, în cazuri foarte concrete. Există trei scenarii, fie nu toate datele brute au fost transmise corect sau prezentate corect și atunci există o greșeală în sistemul IT, în gestionarea datelor de diferite servicii sau apoi analiza a fost cea care a dus la o transmitere eronată a datelor. Vă spuneam la primul punct că e vorba de o greșeală în sistemul IT, e ceva ce am constatat în anul 2019 și existau uh, greșeli sistematice în sistemele IT care au dus la faptul că existau aceste diferențe între datele care au trecut printr-o conversie și cele brute. E într-adevăr vorba de o greșeală în sistemul IT. Însă a mai existat și o greșeală la conversia datelor, pe de o parte s-a activat un timer în sistemul IT în ceea ce privește timpul și ceea, apoi ceea ce s-a folosit la convertirea, la conversia datelor. Era un timer incrementat acolo. și apoi datele erau livrate polițiștilor după ce erau centralizate în acest centru de date li se ofereau aceste date polițiștilor cât de repede posibil. Astfel interveneau greșelile în conversie, erau transmise datele înainte ca procesul de conversie să fie încheiat, așa că aceste date de fapt nu erau transformate și erau astfel transmise mai departe ar fi trebuit să le parvină un, dat, un set complet de date care au fost transformate după aceea, însă acest lucru nu s-a întâmplat și iată cum au apărut erorile. Datele nu erau complete, însă s-a descoperit această problemă legată de timer și acesta a fost eliminat din sistem. Și acum să trec la aspectele de drept penal. Am constatat că există aceste greșeli și apoi la 13 iulie 2019 ne-am hotărât că trebuie să fie revizuite toate aceste cazuri penale în care ar fi putut să existe consecințe din cauza acestor erori. Autoritatea noastră centrală a făcut această revizuire peste 1000 de cazuri din 2012 până în 18 a 3 2019. Bineînțeles, nu s-a terminat acest proces pentru că este un proces manual, cel care are loc acum. Urmează să se redacteze apoi și un raport și să fie prezentate rezultatele cauz, cauzele rămase pendinte, de exemplu cele în caz există oameni care au fost arestați sau cei care sunt acum puși sub acuzare. În toate asemenea cazurile, cazuri trebuie uh, să se acționeze. Acestea sunt cele prioritare. Până acum nu am găsit niciun fel de greșeală în care o greșeală în cazul acestor date ar fi dus la o sentință eronată. V-aș mai spune pe scurt câte ceva despre viitor, ce se va întâmpla. Din 2 iulie, în 2 iulie 2019 am înființat un grup independent de control. Acest grup trebuie să se asigure că autoritățile revizuiesc toate aceste cazuri, există această supraveghere, totul se întâmplă în felul următor și publicul are acces la toate aceste informații și mai există și elemente de control extern care au fost implementate. Acest grup independent constă dintr-un judecător ca președinte, apoi mai există doi avocați pentru apărare, profesori de drept, mai există și un expert în anchete. Acest grup de experți are acces direct la uh, asistența experților IT din exterior. Din august 2019 s-au început procedurile pentru accesul la date și pentru diferitele proceduri judecătorești. Până în octombrie 2019 s-au și pus în aplicare toate acestea. A existat și o verificare externă în august, astfel încât să vedem unde sunt sursele acestea ale erorilor și cum pot fi utilizate datele Telecom în cazuri penale. La 1 octombrie 2019 totul a fost completat și apoi aceste date au fost puse la dispoziție sub o nouă formă. Există proceduri care au fost elaborate acum pentru a rezolva diferitele puncte de rezultat, ce era important pentru judecător, pentru avocații apărării, uh, astfel încât să știe cum pot fi folosite asemenea date ca probe în cazurile penale. Și acum sunt revizuite toate aceste cazuri în care au fost utilizate acest tip de date din telecomunicații. Din octombrie 2019, Ministerul nostru de resort a luat diferite inițiative în domeniu. Dorim să ne asigurăm că acest tip de date pot fi din nou folosite ca probe în procedurile judecătorești. Ministerul de Justiție este cel care va face un raport și apoi se vor da informații despre utilizarea acestor date și despre toate aspectele tehnice legate de ele. Și e nevoie de un mai bun centru de date pentru polițiști, Trebuie să ne asigurăm că există și un control al calității pentru toate aceste date. Centrul acesta de control al calității datelor trebuie să fie construit, consolidat, astfel încât să fie evitate pe viitor asemenea greșeli. E nevoie de formare, de mai multe competențe pentru anchetatori, pentru procurori, Și e un lucru cu care sunt de acord și asociațiile judecătorilor și și reprezentanții inculpaților. Sunt măsuri care au fost luate, așa cum vă spuneam, deja. E clar că în urma acestor cazuri au reieșit și niște semne de întrebare cum sunt utilizate asemenea date în cazurile penale. Din nou, totul trebuie să fie verificat, prelucrat, trebuie să ne gândim foarte bine la toate aspectele și apoi să mai venim și cu alte inițiative. Cam atât din partea mea. Dacă aveți întrebări, voi face toate, voi depune toate eforturile astfel încât să vă răspund și să vă ofer detalii suplimentare la cele deja spuse. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru această intervenție, iar din partea Comisiei, din partea DG Home, are cuvântul domnul Lotas. Thank you very much. Um, um, the Commission uh, was aware about. Mulțumesc. De când uh, s-a dezvoltat acest scandal din vara anului trecut, Comisia a analizat situația. Am înțeles uh, că problema era una informatică legată de sistemul folosit pentru convertirea datelor, date care trebuiau uh, convertite astfel încât să poată fi probe admisibile utilizabile în instanță. Noi am urmărit îndeaproape această problemă ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat. Și ulterior, atunci când uh, s-a publicat raportul extern de către Deloitte, ne-am dat seama că a mai fost și altă problemă, anume că nu s-a făcut o monitorizare, o evaluare, nu, sunt, nu exista o proceduri de control, practic. Așadar, Comisia a reținut că problemele sunt de natură tehnică, organizațională și procedurală. Ele sunt probleme ale poliției daneze, a sistemului și nu vin dintr-o deficiență a legislației Uniunii Europene sau reglementări europene cu privire la retenția și tratarea datelor. Deși noi uh, suntem de acord că problema este gravă, calitatea și admisibilitatea probelor în procedurile judiciare fiind afectate, totuși aici uh, intră în vigoare normele naționale din codul penal național. Procedurile naționale sunt cele aplicabile. Iar uh, problemele de admisibilitate a probelor și calitatea probelor, acestea trebuie să fie evaluate de către instanțele naționale. Deci, din câte înțelegem noi, Comisia Europeană nu are nicio competență de a interveni în această chestiune. Noi nu suntem competenți să evaluăm calitatea probelor folosite în procedurile judiciare, ci instanțele naționale competente sunt cele care trebuie să o facă. Ce vrem să notăm, să subliniem în acest context este că legislația europeană pentru protecția datelor, directiva privind protecția datelor, folosite de către autoritățile de aplicare a legii spune că trebuie vegheat la acuratețea datelor. Acest principiu este cu atât mai important în contextul judiciar și polițienesc. Și este un lucru subliniat, recunoscut de comisie. Trebuie vegheat la acest principiu, calitatea și monitorizarea datelor sunt consfințite de către legea privind protecția datelor și, bineînțeles, Comisia acordă toată importanța cuvenită, însă, încă o dată, noi nu avem niciun fel de calitate să intervenim în această chestiune, pentru că nu avem competența necesară. Mulțumesc foarte mult! Bien, muchísimas gracias. Mulțumim foarte mult. Da, bun. Oare dumneavoastră nu aveți competențe pentru examinarea calității datelor? Bun. Dar mă gândesc că auzind astfel de lucruri, comisia ceva cumva ar fi putut să facă un eveniment atât de grav și de serios într-o țară atât de bine dezvoltată precum Danemarca, în principiu ar trebui să ne atragă atenția totuși, nu? Asupra unei situații extraordinare și atunci poate sunt anumite lucruri ce pot fi făcute. Bun, astfel am să dau cuvântul coordonatoarei uh, din partea Renew, care este prezentă, și apoi a uh, celorlalți deputați care au solicitat să intervină. Mai întâi, doamna Intveld, vă rog, aveți cuvântul. Yes, thank you, uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc și în calitate de coautor al întrebării parlamentare la care Comisia nu a răspuns. Cred că în Comisia Europeană este un departament special, nu? Care tratează întrebările semnate de Sofindveld pentru că niciodată nu primesc răspuns. Și acum văd că Comisia vine și nu numai că nu mă liniștește, ci mă îngrijorează și mai tare. Revin la textul întrebării parlamentare imediat și aș vrea să aflu de la comisie de ce n-am primit până acum un răspuns. Însă mă îngrijorează răspunsul pe care tocmai l-ați dat, stimate domn. Îmi ziceți, a, ah, da, legea e bună, modul în care a fost aplicată nu e neapărat bun. Înseamnă că legea nu este bună pentru că nu conține garanțiile necesare. Dacă ar fi existat acele garanții, nu s-ar fi putut ajunge la o asemenea situație. Ați menționat uh, directiva în care sunt menționate agențiile de aplicare a legii, dar aceea este de fapt uh, o directivă privind protejarea vieții private. Sunt și țări care lucrează cu decizia cadru din 2008 și care nu mai care n-au început măcar să aplice această directivă. În 2008 nici nu aveam telefoane inteligente. Deci ce mă îngrijorează este că Comisia Europeană a ridicat retenția datelor la nivel de religie. Asta mă îngrijorează, pentru că cred că s-a căutat uh, ocazia de a veni cu o nouă directivă, o nouă propunere pentru retenția datelor după ce cea anterioară a fost uh, desfințată de Curtea Europeană de Justiție și pe bună dreptate. Acum, uh, cred că vă căutați pretexte pentru a veni cu o nouă propunere legislativă și cred că exact asta ați făcut. Și eu ar trebui să am încredere în modul în care Comisia tratează problema. Mi se pare o lipsă totală de seriozitate. Și după cum ați spus, doamna președinte, uh, Danemarca este o țară avansată, nu o republică bananieră. Este una din țările cele mai sofisticate din lume. Sigur că oriunde lucrurile pot să o ia razna, dar această posibilitate trebuie prevăzută în lege. Iar dacă comisia închide ochii la un astfel de risc, eu nu mai am niciun fel de încredere în nimic ce o să-mi propuneți de acum înainte. Revenind la speța daneză. Vreau să le mulțumesc celor doi invitați pentru prezență și pentru că sunt gata să ne răspundă la întrebări. Nu sunt sigură însă dacă am înțeles bine, poate interpretarea nu a fost clară. Domnul Svanberg a spus că nu au existat cazuri în care instanța să fie ajuns la o altă concluzie. Dacă am înțeles bine, însă 32 de persoane au fost eliberate ca urmare a acestor dezvăluiri. Deci asta înseamnă că poate au fost oameni uh, închiși uh, pe nedrept, dar poate sunt și infractori pe care i-am pierdut din vedere, pe care nu i-am prins. Cum comentați? Înțeleg că aplicați în continuare prevederile din retenția datelor, dar că încercați să rezolvați diversele probleme. V-ați gândit oare să lucrați cu instrumente mai noi, similare, de pildă Clearview, care este în teste și care folosește recunoașterea facială. Este unul dintre sistemele cele mai puternice de recunoaștere facială. Ideea din spate e aceeași. Înțeleg că poliția daneză deja folosește așa ceva și revin la comisie la întrebarea pe care Parlamentul a adresat-o. Am întrebat dacă veți include aceste constatări în analiza dumneavoastră și după ce tocmai v-am auzit declarația, nu cred. În al doilea rând, care vor fi implicațiile pentru cooperarea polițienească și judiciară, mai ales mandatul european de arestare, trubele electronice, interoperabilitatea sistemelor uh, și cazierul judiciar? autoritățile daneze au luat măsurile adecvate, dar dacă aceste date sunt partajate și erorile se propagă în toată Europa, atunci uh, devine extrem, extrem de dificil să remediem problemele. Deci, Comisia ce părere are? Și care vor fi consecințele în ce privește schimbul de date prin uh, asistența judiciară reciprocă și cooperarea cu țările terțe, deci nu țări din Uniunea Europeană care folosesc sisteme similare de retenție a datelor. Ne îngrijorează nu pentru că poliția n-ar trebui să um, fie lipsită de mijloacele cu care să-și facă treaba, pentru că trebuie să îi prindă pe infractori și să-i protejeze pe oamenii nevinovați, dar uh, aceste uh, misiuni sunt pur și simplu periclitate. Aștept răspunsurile. Președinte de la Comisie. Mulțumesc. Văd că tocmai a sosit domnul președinte. Uh, așa că eram și eu înscris la cuvânt și am să vă adresez mai întâi întrebarea mea. Acum, eu nu știu dacă în țara dumneavoastră s-a rezolvat această circunstanță de risc și de vulnerabilitate și dacă a fost transmisă mai departe către Consiliu și eventual dacă Comisia sau Consiliul prevăd vreo sistem de alertare în așa fel încât să se poată determina care sunt practicile necesare în așa fel încât un astfel, astfel de neajunsuri masive să nu contamineze mii și mii de dosare uh, judiciare, nu? Pentru că, până la urmă, e vorba și de bun simț, dincolo de normele în vigoare bun simț de bază, logică de bază. Și legiuitorii și puterea executivă trebuie întotdeauna să dea dovadă de bun simț, ceea ce le dictează bunul simț în mod evident și răspicat, așa cum e cazul acum. Apoi, în al doilea rând, lanțul acela de stocare a probelor. Dovezile că acestea nu au fost alterate sunt absolut fundamentale în întreaga procedură și dacă există infracțiuni mari care au fost uh, acceptate, uh, aș vrea să știu, poate că s-au luat anumite măsuri, privare temporară de libertate sau eu știu ce, ce consecințe au fost. Poate că s-au luat decizii juridice uh, nepotrivite. Deci, iată că ajungem la un aspect foarte important și anume impunitatea. În aceste 10.000, printre aceste 10.000 de cazuri, cu siguranță sunt omucideri, spălare de bani, uh, cazuri penale. Dar mă gândesc că mai sunt și dosare în care există posibilitatea, știu eu, că anumiți avocați cu influență uh, ar putea obține anularea unor astfel de dosare, zeci, sute, mii, care pot fi deosebit de importante pentru că sunt grave și sunt grave pentru că aduc atingere vieții omenești sau e vorba de infracțiuni importante care prejudicează întreaga societate, corupție, spălare de bani. Iată, acestea sunt întrebările pe care vreau să le adresez și astfel terminând am să cedez ca unul domnului președinte care între timp a sosit. Thank you, dear colleague, Maite Parasortundua. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc colegei noastre pentru că a asigurat președinția ședinței în absența mea. Uh, strâng mâna invitațiilor noștri. Uh, vom uh, continua, preiau președinția și urmează la microfon domnul Braer, dacă nu mă șel. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. I would like to thank our panelists. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi uh, paneliști care au discutat uh, cu noi și ne-au transmis uh, ce putem învăța din acest scandal al comunicațiilor daneze. 30 de oameni au fost eliberați din penitenciar și de un scandal de amploare la care ar trebui să fim extrem de atenți. Este păcat că președinția Consiliului a plecat din sală pentru că aș fi vrut să știu și părerea lor. Uitându-mă la constatările dumneavoastră, văd uh, câteva aspecte care mă alarmează. Mi se, sp- se spune aici că sistemul informatic este complex, este dificil de întreținut, este învechit și că este practic uh, operat de către un singur uh, om. Și în um, plus, acuratețea localizării, acuratețea datelor mobile adesea este greșită. Concluzia este că acea notă scrisă de Deloitte, practic, este uh, parte a procesului penal. Anchetatorii trebuie să facă un control de calitate și să prezinte acest raport acolo unde s-au folosit de date convertite. Mă întreb, aceste proceduri pe care le-ați născocit nu sunt suficiente pentru a rezolva toate problemele, dar sunt un punct de plecare. E bine, aceste proceduri nu par să fie folosite de alte state membre, state membre care au folosit date pe care voi le-ați transmis. Deci, cred că ce trebuie să învățăm din această situație este că uh, reglementarea comunicațiilor este un instrument foarte invaziv, predispus la erori și colectarea datelor ar trebui să fie limitată la strictul necesar, adică să excludem colectarea generalizată a datelor tuturor și stocarea datelor. Întreb guvernul danez, am eu dreptate dacă spun că această situație ar fi putut fi împiedicată într-o oarecare măsură dacă nu s-ar fi aplicat legislația daneză în materie de retenția datelor, pentru că încalcă în mod clar drepturile fundamentale. Asta reiese din jurisprudența Curții Europene de Justiție. Deci, Comisia ar fi trebuit de mult să lanseze o procedură de infringement împotriva Danemarcei, pentru că continuă să aibă această lege și nu și poate că ar trebui Comisia Europeană să vină cu un nou instrument după ce cel anterior a fost uh, respins de Curtea Europeană de Justiție, pentru că în lipsa unui astfel de instrument vom tot avea astfel de erori. Deci întreb Comisia și reprezentantul guvernului danez. Ați făcut schimb de informații cu alte state membre, ați transmis aceste informații și altor state membre, poate că și în altă parte există această problemă la alte sisteme informatice? Se tot vorbește despre cooperare în materie de securitate, însă aici vorbim despre securitatea celor care au fost arestați. Se pare că nu există niciun fel de cooperare. Și uh, nu sunt de acord cu Comisia. Nu cred că nu există competență unională. În mod clar, nu avem standarde la nivelul Uniunii cu privire la colectarea datelor, însă avem competență în materie de cooperare polițienească. Deci, ați putea să ne explicați de ce nu ați luat absolut nicio măsură după ce a izbucnit acest scandal? Poate mai sunt și altele de care noi nu știm. Thank you, Mr. Breyer. Now... Mulțumim, domnule Breyer. Domnul Körner, domnule președinte, vă mulțumesc, la fel ca și colegii mei, și eu sunt șocat, 32 de persoane care au fost eliberate. Încrederea în statul de drept este cea care e importantă aici. Este un element central între stat și cetățeni. s-a făcut o greșeală incredibilă, fundamentală, cea care a avut loc acolo, așa că sunt șocat de acest fapt și de faptul că există atât de puțin angajament din partea Comisiei Europene în acest caz. Din păcate, trebuie să mă repet cu aceste aspecte care până acum mi-au fost destul de neclare sau pentru că vreau să subliniez faptul următor – nu problema că e că aceste persoane au fost eliberate acum pe baza greșelilor, ci importantă e următoarea întrebare. Câte persoane că puteau fi văzute ca fiind făptașii? Cei care acum, din cauza acestor date false, nu se află în spatele gratilor și aceasta e o problemă. Ce fel de informații concrete aveți în acest caz? Doamna comisar, atunci când s-a aflat alături de noi în Comisia Parlamentară, ne-a spus foarte clar că există o nevoie în ceea ce privește legislația privind reten retenția datelor. Așa că eu nu pot decât să întreb acum Comisia din nou. Avem acest caz. Cum va ajuta acesta în ceea ce privește intențiile Comisiei cu privire la stocarea datelor? Cred că e un lucru uh, fundamental și aproape că trebuie să îl citesc pe colegul meu, pe domnul Breyer, și anume cât e de important ca stocarea datelor să rămână limitată doar la ce e nevoie, cu cât se stochează mai multe date, cu atât sunt mai posibile abuzurile și greșelile. Dacă un asemenea scandal intervine și s-ar întâmpla ceva la nivel european, ar fi o cu totul altă dimensiune în ceea ce privește numărul de cetățeni afectați, ei bine, într-un asemenea caz lucrurile ar fi într-adevăr foarte grave și de aceea aș dori să ne spună Comisia Europeană care sunt învățămintele pe care le va trage de, de pe urma acestui caz pentru viitoarea legislație europeană. Au fost informate celelalte state membre? S-a făcut o verificare că n-a existat o asemenea greșeală și în alte state? Ok, now it'll be Mr. Coffert. Domnul Coffert. Tak for det, formand. Og øh, tak til øh, de... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi vorbitori invitați. Domnului Svanberg și celălalt expert care au venit astăzi pentru a ne vorbi despre acest scandal care a afectat multe persoane în Danemarca, un stat membru. Să știți că trebuie remarcat că nu sunt multe sisteme, multe țări care sunt uh, gata să-și recunoască greșelile și să încerce să le repare. Deci trebuie să recunoaștem meritul statului danez care a dat dovadă de maturitate și de responsabilitate la nivelul în care încearcă să rezolve problema. Acum, asta fiind spusă, cum se rezolvă problema? Cum se rezolvă problema datelor? Eu vreau să le întreb pe um, reprezentantul poliției. În ce măsură sunt uh, folosite aceste date interceptate din comunicațiile pe telefon în procesele penale și cât de importante sunt? Pentru că mie mi se pare că procesele penale se bazează în foarte mare măsură pe ele. Deci m-ar interesa să știu exact cât de des sunt folosite, ce importanță, ce relevanță au, ca să înțelegem exact ce pondere au, cât cântăresc. Vă rog. Ok, thank you again. Now I think that... Mulțumesc. Cred că cam atât. Lista vorbitorilor se încheie aici. Revenim la prezidiu. Mai avem doar 15 minute din uh, timpul alocat pentru acest punct. Așadar, o să dau cuvântul invitaților în aceeași ordine. Întâi, domnul Lund, de la Asociația pentru Politica Informatică din Danemarca și apoi domnul Christian Vises Vanberg de la Poliția Daneză. Dar poate înainte o să-i dăm cuvântul uh, reprezentantului comisiei dacă este în sală. Poate aveți uh, de apărat și poziția comisiei, dar pe scurt. O reacție la ce s-a spus aici, la acest punct. Vă rog, dacă vreți. Uh, thank you very much. Thank you for the questions. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste întrebări. Am să încerc să răspund la cât mai multe dintre ele. Prima întrebare referitor la lipsa de răspuns la întrebarea parlamentară. Îmi cer scuze pentru asta. Am fost informat că veți primi mâine răspunsul, pe 22. Iar motivul este că a fost o schimbare în sânul comisiei și multe lucruri uh, au fost un pic împotmolite și această împotmolire se datorează schimbării echipei de la comisie. N-am putut să ne ocupăm de toate aspectele. O altă observație. Evident și pe noi ne îngrijorează situația. Nu e ca și cum nu ne pasă. Ne îngrijorează ca și comisie faptul că s-a apărut așa ceva dar n-am crezut că noi, ca și comisie, ar trebui să ne ocupăm de consecințele concrete, pentru că nu avem competența pentru asta. Ține de ofițerul de protecție a datelor în fiecare țară să analizeze sistemele IT, procedurile, să verifice dacă acestea sunt conforme sau nu cu regulile de protecție a datelor. Noi, ca și comisie, în fond, nu suntem competenți pe aceste situații specifice, precum cea apărută în Danemarca. Și încă o altă observație aici. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit la comisie și noua legislație pe retenția datelor. Dar comisia nu pregătește niciun fel de astfel de nouă de legislație. Nu există o decizie din partea comisiei să se pregătească sau să se propună o astfel de legislație. Ni s-a cerut în iunie anul trecut să pregătim, de către Consiliu, să pregătim un studiu și am uh, subcontractat o companie externă, studiul a început, dar încă nu redactăm niciun fel de legislație. Deci mm, nu avem nimic de spus pe această temă. Acum, dacă pe viitor vom face o astfel de legislație, atunci chestiunea securității, integrității datelor cu siguranță va figura în acel text. Nu e ceva care va fi trecut cu vederea și, în mod clar, va fi o analiză aprofundată. Vom trage învățăminte. Și încă un alt aspect. În acest caz danez specific, trebuie să spunem, de asemenea, că Danemarca a abordat acest dosar în modul cel mai potrivit, într-un mod serios. S-a recunoscut faptul că acest lucru s-a întâmplat și toate etapele, așa cum au fost ele descrise de colegii noștri danezi, demonstrează că, într-adevăr, s-au luat măsuri pentru a rezolva situația. Și poate un ultim aspect din partea mea referitor la schimbul de informații cu alte state membre. Uh, ce se întâmplă dacă datele sunt eronate sau, eu știu, depășite. Având în vedere directiva de protecție a datelor, referitoare la dreptul de rectificare a datelor, controlorii, și mă gândesc că în acest caz e vorba de poliția daneză, trebuie să informeze toți uh, beneficiarii în cazul în care datele lor sunt uh, transferate. Și dacă acestea, eu știu, sunt greșite sau de proastă calitate sau eronate, deci e de datoria poliției daneze să informeze pe recipienții acelor date, deci, spre exemplu, țări terțe, care au primit acele date, să informeze despre asta. Atât vă pot spune. Mulțumesc foarte mult pentru acest feedback și acum uh, dăm cuvântul din nou invitațiilor noștri, mai întâi domnul Lund, pentru a răspunde la întrebările ce au fost evocate. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că cea mai întrebarea cea mai specifică ce mi-a fost uh, ce au fost adresate sunt mai degrabă către poliție. Eu așa la un nivel mai personal vreau să vă spun că și eu am fost extrem de surprins de acest dosar, felul în care poliția avea acces la aceste date și felul în care datele personale au, puteau fi eronate pentru că se desprindeau din telecomunicații. Pentru că uneori ajungeau într-un format nestructurat, dar poliția a spus în mod uh, repetat că e un element deosebit de important pentru aceste anchete și că datele nu trebuie eronat uh, gestionate. Acum, bun, ce a fost, a fost. Măsurile luate acum de guvern sunt măsuri pozitive și e în interesul guvernului ca legislația aceasta, care acum nu mai e secretă, să fie rectificată și în acest sens e nevoie de anumiți pași care să ne permită să reîntregim încrederea în acest sistem de telecomunicații. Dar există în continuare anumite erori care încă mai uh, continuă și trebuie să ne asigurăm că aceste inițiative, uh, în urma cazului danez, vor putea fi benefice pentru întreaga Uniune Europeană. Vă rog, are cuvântul domnul Svanberg. Am să încerc să răspund în engleză ca să fie cât mai clar cu putință. Aș vrea să răspund la mai multe întrebări care mi-au fost adresate și să lămuresc faptul, așa cum am spus în comentariile noastre, în comentariile mele există dosare care ar fi putut eventual să fie afectate. Ancheta e în continuare în curs, însă până în prezent nu am identificat niciun fel de caz în care erorile acestea să ducă la decizii eronate. Deci, vreau să vă spun că în mod manual, individual, împreună cu anchetatori, cu procurori, cu experți IT, am trecut în revistă fiecare dintre aceste dosare într-un număr semnificativ și până în prezent nu am constatat să fi fost vreun dosar afectat. Evident, munca e în continuare în curs și va trebui să așteptăm până când se face evaluarea finală pentru toate, absolut toate cazurile. Însă până în prezent, nici unul din cazurile evaluate nu, a, a, nu ne-a permis să tragem concluzia că s-au luat decizii eronate. Și în acest context vreau să explic faptul că eroarea constatată se leagă de volumul imens de date colectate. Deci se colectează pachete întregi de date în momentul în care se face o anchetă. Sunt date brute, dar nu e neapărat cazul că acele date ar fi putut fi uh, uh, uh eronate. Asta se poate lega, nu știu, de date încrucișate în volume mai mici, Uh, pot fi, poate fi vorba de datele unor indivizi care nu aveau nimic de a face cu ancheta și așa mai departe. Vreau să fie clar acest lucru deocamdată. Deci până în prezent niciun astfel de dosar nu pare să fi fost afectat de decizii eronate. Apoi, numărul de persoane care au fost eliberate e foarte important și asta s-a legat și de moratorul pe care l-am descris. Da, și care a intrat în vigoare acum două luni, s-a luat decizia să nu se mai folosească deloc astfel de date în dosarele în curs. Deci cineva care în momentul de față e deținut, nu va mai fi uh, eliberat în uh, virtutea acestor, uh, acestui dosar. Deci nimeni, nicio persoană care era deținută nu a fost uh, menținută în închisoare. Acum, maratorul acesta a fost ridicat și din nou e posibil să utilizăm date pentru a dovedi uh, uh, lucrurile în anchetă și în urmărire. Sper să fie clar, pentru că nu, nu a venit momentul unor decizii eronate, ba din potrivă vrem să ne asigurăm că nimeni nu este deținut în mod eronat, în mod greșit. Apoi au mai fost și alte întrebări suplimentare. Prefer să nu mă refer la Clearview, pentru că nu ține de competența mea, ține mai degrabă de organele de aplicare a legii și apoi cazurile care ar fi putut fi uh, evitate. Mai ce vorba mai degrabă de o discuție la nivel politic. Acum, dacă e să ne uităm la informarea cu țări terțe, Țările care ne-au contactat, evident, le-am informat despre conținutul și natura acestor, acestui dosar, acestei probleme. Și am făcut asta recent. Deci, toți cei care ne-au contactat, le-am dat informația și eventual să vedem dacă mai sunt și alte organisme de punere aplicare a legii care mai au semne de întrebare în acest sens. Și ca să răspund la întrebarea referitoare la numărul de cazuri în care s-au luat decizii eronate. Peste 10.000 de dosare pentru o perioadă din 2012 până în prezent. Să știți că da, într-adevăr e un volum foarte mare, uh, deci uh, un număr mare pe an. Și evident, uh, de multe ori este, în mare parte este vorba de infracțiuni extrem de grave. Da, văd că se mai ridică două mâini care doresc să mai intervină, colegi, doi colegi care doresc să mai intervină, dar pe scurt, pentru că altfel ne presează timpul. Doamna Intveld, you have... în fond noastră spuneți că ați notificat alte țări terțe cu care ați fi putut împărtăși aceste informații. Dar dați-mi voie să vă pun întrebarea mai întâi. Acum, că știți că există posibile riscuri, cum uh, sunt sigură că poliția daneză folosește datele pe care le obțin din partea altor țări, nu? Și lor le-a spus vreodată întrebarea de unde au datele, cum au fost ele obținute? Sunteți conștient de asta acum? Nu știu dacă putem să extrapolăm acest caz la orice altceva și să tragem concluzii pripite. Sincer, nu vă pot da un răspuns. Dar, în mod evident, dacă ne uităm la cazurile pe care noi le-am identificat, noi am notificat că au existat anumite probleme și evident am informat țările terțe, dar din nou n-am identificat dosare concrete în care să fi existat astfel de decizii eronate. Și atunci datele care au fost împărtășite Uh, evident, în mod normal, plecăm de la principiu că respectă toate aceste cerințe. Domnul De Braer, da, am înțeles eu ce a zis comisia, sper că am înțeles bine, și anume că avem o decizie cadru de protecție a datelor și că există și o obligație de a notifica în mod activ toți recipienții acelor date eventuale renunate. Dar, acum, nu știu dacă v-am înțeles pe noastră corect când spuneați că uh, ați dialogat doar cu acele guverne care ele însele vi s-au adresat dumneavoastră. Acum, întrebarea e, veți lua inițiativa să informați pe toți recipienții acelor, informa- acelor date, da sau nu? Noi, doar în măsura în care identificăm erori, vom contacta țări terțe. Nu vrem să contactăm doar așa pentru că au pur și simplu au primit informația. Vrem să avem și o justificare. Acum pot să vă asigur că munca aceasta în continuare este în derulare și cu siguranță vom face o evaluare dacă într-adevăr mai trebuie să mai notificăm pe cineva și dacă eroarea respectivă într-adevăr are o pertinență uh, demonstrată într-un dosar specific. Bun, mulțumesc. Ca să putem încheia acest punct de pe ordinea de zi, fix la timp, uitați-vă, este ora 17. Nu uitați că mai avem încă un punct prevăzut pe ordinea de zi pentru o oră, iar acest ultim punct, punctul 14 este un punct în camera, deci cu ușile închise. E vorba de negocierile în vederea unui acord între UE și SUA privind accesul transfrontalier la probele electronice în scopul cooperării judiciare în materie penală și vom avea o prezentare făcută de către comisie. Dar ce vreau să vă spun este că, plecând de la procedura aplicabilă în cazurile in camera, um, deputații, consilierii politici, asistenții, președintele, vicepreședinții, coordonatorii, raportorii și raportorii din umbră, precum și reprezentanții Parlamentului, președinției Parlamentului European și din partea Secretariatului General, personalul EDPS, și al, din partea Comisiei și al Consiliului, doar aceștia sunt autorizați să rămână în sală. Celelalte persoane sunt rugate să părăsească sala. Acum, cu acestea fiind spuse, vrem să mulțumim încă o dată intervenienților. Mulțumim domnule Lund, mulțumim domnule Lund.